Okay, colleagues, we're going to make a start with our committee. We're a little bit late, but we can. Um... Bună dimineața, dragi colegi. Să începem reuniunea ședinței noastre cu punctul 2. De fapt, primul punct a fost ședința coordonatorilor din această dimineață. Începem cu punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Vreau doar să spun că ulterior în cursul zilei o să avem un schimb de păreri cu Curtea de Conturi în cursul după amiezii și va fi domnul Pinston de la Camera de Autor Extern și un membru al curții care se ocupă de raportul special legat de investiția ACP, domnul Klaus Len Henelene, un fost coleg de-al nostru. Vreau să spun că sper că veți fi prezenți în cursul după amiezii și mâine dimineață avem vizitatori importanți în comisia noastră. Doamna Beche, care vine, vorbesc despre fluxuri financiare și de la Eric Solheim de la OCD mâine dimineață. Sperăm că va fi lumea prezentă mâine dimineață. Putem adopta ordinea de zi. Mulțumesc. Punctul 3. Comunicarea preși din Tei, O singur anunț. Ceva despre Burundi. Fost evoluție la Consiliu în legătură cu Burundi. De când am fost în Burundi, <clears throat> ca președinte al grupului, atunci părea să fie o țară pașnică, era în drumul, uh, după ce visese pe domnul dr. McQuaggy și acum e groaznic să ne gândim la ce s-a întâmplat. Pe 14 martie, uh, Consiliul a încheiat consultări cu elaborunii legătură cu articolul 96 în acord de parteneriat uh, de la Nu, cu țările ACP. Concluzia a fost că angajamentele propuse de guvernul din Burundi nu sunt suficiente pentru a veni întâmpinarea îngrijorărilor Uniunii Europene. Din această cauză s-a suspendat sprijinul financiar direct pentru Burundi, inclusiv sprijinul buget, dar își menține sprijinul financiar pentru populația de acolo și asistența umanitară. Ce se întâmplă în Burundi periclitează <clears throat> întreaga regiune a Marilor Lacuri, probleme cu vecinii din Ruanda. În această lună comemorăm 22 de ani de la genocidul din Ruanda, o aniversare tristă și nu putem decât să sperăm că se poate ajunge la stabilitate în Burundi, fiind alegeri importante și în RDC și în Ruanda. Au fost alegeri. E nevoie de o regiune stabilă. Am văzut colegi care vor să știe, deci vă spun că am suspendat ajutorul pentru Burundi ca urmare a deciziei Consiliului. Mulțumesc. Punctul 4 aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare de pe 17-16 februarie și 14-15 martie, îl aveți în dosar. Dacă aveți observații, comunicațiile secretariatului până la sfârșitul ședinței. Dacă nu, se va considera că sunt adoptate. Punctul 5. <clears throat> Aprobarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor de pe 16 martie. Dacă aveți observații, să ni le comunicați până la sfârșitul ședinței. Dacă nu sunt, se va considera că s-au adoptat. Punctul Anunțurile comisiei. Nu știu precis cine e de la comisie. Nu sunt anunțuri din partea comisiei. Vine domnul comisar Sirianides în cursul după amiezii și poate auzim de la domnul comisar ceva noutăți. Bun, a ajuns la timp la punctul 7. Avem nevoie de raportorul pentru aviz care tocmai intră în sală. Punctul 7 avizul pentru Comisia Libe pentru constituirea unei liste comune de țări de origine sigură în scopul stabilirii unor proceduri comune, ceva legat de azil. Comisia de fond e libe, o să avem aviz, votăm avizul în cursul după amiz. A fost o chestiune controversată, o chestiune cheie pentru a încerca să soluționeze criza refugiaților și eu o să vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru introducere. Da, după cum spuneați și dumneavoastră, e o chestiune controversată. Una dintre chestiunile care combină o nevoie oarecum instinctivă de reacție cu un nivel sporit de sensibilizare publică care are potențialul de fi una dintre problemele care atrag mai multe controverse. Sunt recunoscător tuturor colegilor de aici care au contribuit la dosar pentru sprijinul arătat. Mă bucur că există această poziție comună a Comisiei noastre în legătură cu un aspect care comentând uh, în legătură cu o listă de țări sigure nu e o competență precisă pentru Comisia DEVE. <clears throat> În evaluarea inițială am propus ca prin urmare să așteptăm rezultatul evaluării de impact din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale și a biroului EASO. Agenția Drepturilor Fundamentale a publicat acum sprijinul și consideră că această propunere are nevoie de anchetă mai aprofundată, prin urmă. Afirmația că pe care o facem în comisie justificată, există niște elemente la dosar care arată unele nuanțări, ușoare diferențe de opinie dintre grupuri. Cu toate acestea, în linii mari, putem afirma că, din nou, comisia noastră poate să adopte o poziție comună cu un mesaj pe care să-l transmitem și anume o procesare rapidă a cererilor n-ar trebui să fie niciodată o prioritate în detrimentul drepturilor minorităților de a nu fi persecutate și cred că votul nostru de azi, din cursul după mizii va transmite semnalul necesar către Comisie că această propunere are nevoie de o evaluare mai aprofundată și un Europeană n-ar trebui să se alăture acelora care, de fapt, iau decizii imediate ca să rezolve criza aia refugiaților și să influențeze percepția migranților care vin din țări terțe. Mă bucur uh, faptul că ni s-a dat un aviz la acest dosar la Comisia DEVE și sper că Comisia va continua să lucreze în toate domeniile de politică și va include toate departamentele care pot contribui uh, la a se ocupa de acest Hmm. subiect și că vor accepta mandatul uh, nostru și importanța exprimării acestei păreri pe care o exprimăm. Cam asta doream să spun. Mulțumesc. Deocamdată lista de țări sigure propuse nu include nicio țară în curs de dezvoltare. Țările din fosta Iugoslavie, Bosnia și Turcia, dar știu că se discută și despre alte țări, ca lista să se extindă, să includă și alte țări. Bun, mulțumim, Sep, pentru această prezentare. Acum raportorii din umbră. Mai întâi din partea PP Bogdan Vente. Mulțumesc, doamnă președinte. Desigur că aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru cooperare. Pe scurt, am unele rezerve în legătură cu două amendamente, 2 <clears throat> și 10. După cum știm cu toții, <clears throat> punerea unei țări pe lista de țări de origine sigură nu înseamnă că oferă garanții automate de siguranță și securitate pentru cetățeni. Avem nevoie în continuare de o verificare detaliată în legătură cu cererile de protecție internațională. Sunt amendamente în legătură cu minorități, cum ar fi LGBTI, ca unul dintre grupurile sensibile și vulnerabile. În contextul directivei articolul 29 și 30, știm că trebuie să dăm garanții procedurale în ce privește sexul, vârsta sau identitatea sexuală și se precizează că într-o situație în care solicitantul are nevoie de garanții procedurale deosebite care nu se pot asigura în procedura simplă sau accelerată, acel solicitant nu ar trebui să urmeze procedura respectivă. Ar trebui să beneficieze de o excepție. Am vorbit despre acest amendament cu colegii de la Comisia Libe și ei consideră acest lucru nu e necesar dacă e deja acoperit de directivă. Și alte minorități sunt excluse, cum ar fi cele religioase sau etnice. Sunt cu totul excluse de la amendament și s-ar putea ca rezoluția să fie incoerentă, de ce cred că cele două amendamente ar trebui respinse. Mulțumesc. Dar vă mulțumesc pentru cooperarea fructoasă. Mulțumim. Marina Belgosa. Buenas, bueno, agradecer el, el trabajo del... Vreau să mulțumesc raportorului pentru eforturile făcute. Știți că GUE și NGL a prezentat, nu au prezentat amendamente la acest uh, raport pentru că noi nu suntem de acord cu redactarea unei liste de țări sigure, adică ne opunem acestui acestei idei. Ne obținem obiectivului central al acestui raport și de aceea n-am uh, prezentat niciun amendament. Pentru că dacă elaborăm o listă de uh, țări sigure, înseamnă că vom continua să continuăm cu această poziție a frontierelor și să nu ne asumăm Uh, responsabilitatea care ne revine față de migranți. Am văzut ce înseamnă uh, lista cu țări sigure, am văzut ce înseamnă să declarăm Turcia ca o țară sigură, am văzut uh, acordul dintre UE și Turcia și am văzut exportul forțat, practic, de persoane către acea țară. De aceea ne-am prezentat amendamente, pentru că ne opunem absolut aceste idei de lista unor țări sigure. Mulțumim pentru explicația poziției. Acum, doamna Hatala, mulțumesc, doamna președinte. Cred că raportorul nostru a ales strategia adecvată, subliniind aspectele critice ale întocmirii unei astfel de liste la nivelul Uniunii Europene de țări sigure de origine. Aș vrea să mulțumesc călduros pentru munca depusă calitatea demonstrată și de faptul că nu au fost decât cinci amendamente depuse la proiectul de raport. Unul este din partea grupului meu care cere acces la căi de atac în proceduri. Aspectul cheie aici este că dreptul garantat individual la azil să fie respectat în toate situațiile și ca fiecare solicitant să aibă șansa egală de a contesta prezumția de siguranță din țara de origine în circumstanțele individuale și ca sarcina probei pe care o are solicitantul să nu fie mărită. E important ca solicitanții să aibă dreptul de a avea acces la căile de atac în caz de decizii negative și mă bucur că raportorul e pregătit să sprijine amendamentul nostru în acest sens. Toate punctele sunt bine reflectate în proiectul de aviz și cred că va fi un instrument foarte bun uh, pentru Comisia Libe pentru a lua decizia finală. Mulțumim. Charles Görens Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e important aici să facem o distinție între procedură care se aplică în țările noastre în ce privește primirea solicitanților de azil pe de-o parte și principiul de țară sigură pe de altă parte. De fapt, nu e nicio țară absolut sigură, cu excepția celor care fac parte din Consiliul Europei și chiar și acolo. Dacă cineva se prezintă în țările noastre, are dreptul la o procedură individuală, iar procedura individuală <clears throat> există mai întâi din motive de securitate juridică și o măsură care oferă protecție juridică și previzibilitate solicitanților de azil. Este un minim și nu există o procedură colectivă cu excepția cazului de forță majoră și ulterior. Pentru solicitanții de azil, ei trebuie să treacă printr-o procedură individualizată. Aceasta e practica așa cum există în țările noastre și nu e vorba de a reveni asupra acestui principiu elementar. Un al doilea punct, înțeleg foarte bine că se introduce un amendament pentru a acorda atenția pe care o merită uh, grupul LGBTI, persoanele urmărite pentru orientarea sexuală au și ele dreptul de a solicita azil în țările noastre. Ce mă deranjează pe mine nu e acest principiu, ci faptul că nu se menționează femeile amenințate cu mutilarea genitală, nu sunt menționate nici alte cazuri, cum ar fi fetele obligate să se căsătorească la 8 sau 9 ani, ceea ce este absolut uh, inadmisibil ar trebui în aceste situații să se întocmească o listă exhaustivă. Dacă grupul meu se abține în legătură cu acest paragraf, e pentru a arăta foarte clar că nu suntem împotriva principiului, ci că odată ce nu se menționează nici măcar o dată problema, e o abordare incompletă, atât de ce am dorit, dacă se poate, să introducem încă un amendament oral, nu știu dacă e acceptabil pentru domnul raportor și pentru comisie, am fi gata să completăm lista pentru a documenta că și situațiile menționate de Heidi merită sprijinul nostru, dar nu e o listă suficient de completă. Sper că am introdus nuanțările necesare pentru a explica atitudinea de până acum a grupului nostru. Mulțumesc, da, Vosdia. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să atrag atenția să fac că lista de țări sigure care se propune aici, după cum am spus la început, vorbim despre țări pe lângă Turcia, țări din fosta Iugoslavie, care sunt toate în procedura de aderare la Uniunea Europeană unele mai avansate, unele mai puțin avansate, dar toate în procedura de aderare. Unele care au deja acorduri instituționale cu Uniunea Europeană, la care s-a ajuns doar pentru că au îndeplinit aceste standarde, pentru că altfel n-ar putea nici măcar să devină țări candidate la aderare la Uniunea Europeană. Ceea ce include, pentru că știu că am parcurs această procedură, când lucram în serviciul străin din Croația, include toate criteriile de protecție a grupurilor vulnerabile și această protecție, după cum am spus Șal, nu e perfectă, probabil nicăieri în lume, dar asta nu înseamnă că nu există anumite niveluri de protecție și anumite standarde îndeplinite și, le sigur. pentru aceste țări candidate ne așteptăm să își îmbunătățească rezultatele ca în viitor eventual să devină membre cu drepturi de pline. Acestea fiind spuse, au realizat și îndeplinesc unele standarde care le permit să fie în procesul de aderare, pentru că altfel nici nu ne-am gândit la ele să fie în aderare la Uniunea Europeană. Deci dacă înainte ca Uniunea Europeană am căzut de acord că aceste țări respectă anumite standarde, cred că e logic să spunem că sunt țări sigure așa cum se precizează în prezentul regulament și, prin urmare, acum dacă introducem niște dubii, nu e o dovadă de coerență. Dacă avem dubii, atunci ar trebui să fie scoase din procedura de aderare, dar nu cred că asta am dorit să spunem. Cred că ele trebuie menținute în procedura de aderare și negociere, dar, desigur, ne așteptăm ca ele să-și îmbunătățească rezultatele, să facă progrese și, după cum s-a exprimat înainte, trebuie să avansăm cu acest act legislativ, cu lista și nu cred că e necesar să, să fac amendamente care să pună sus în întrebări nivelul deja realizat de aceste țări în protecția grupurilor vulnerabile. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu mi s-a spus că sunt alți uh, colegi care doresc să intervină din partea comisiei. Laura Șafrin dorește să intervină? Nu știu de la ce departament al comisiei, eventual vă prezentați. Yes, thank you, Madam Chair. I'm uh, from... Mulțumesc, doamnă președintă. Reprezint unitatea azil de la DG Home. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră, am luat notă de ele. O să răspund la principalele aspecte pe care le-ați atins dumneavoastră. Faptul că există o listă comună UE a țărilor sigure nu înseamnă că autoritățile statelor membre nu au obligația de a examina fiecare cerere separat și în detaliu. Multe dintre amendamentele pe care le-ați depus astăzi se referă la modul în care Eh, prezumția care poate fi refuzată, siguranței a fost aplicată. În directivă se prevede că există o astfel de listă de țări de origine sigure Și există și prezumția că o anumită țară, chiar dacă este considerată sigură, nu este sigură neapărat pentru persoana în cauză. Am văzut de asemenea că aveți un amendament referitor la modul în care solicitantul folosește uh, posibilitatea de a ataca acea prezumție în cazul în care prezintă justificări care arată foarte clar că țara nu este sigură pentru el. Deci n-am schimbat conceptul acesta. Deci nu am schimbat această situație, dar există o serie de garanții care au fost elaborate de Curtea de Justiție, inclusiv dovada orientării sexuale Acestea sunt lucruri care trebuie să fie luate în considerare în momentul în care autoritățile de azil analizează dacă o astfel de prezumție trebuie să fie contestată sau nu. E o decizie din 2012, deci evident este, se aplică. Și În directiva privind procedurile de azil se spune că nu există efect automat de suspendare, dat fiind că cere, în cazul în care cererile sunt nefondate, însă efectul acesta de suspendare poate să fie aplicat la cererea solicitantului sau din oficiu. Și în ceea ce privește dovada, avem un uh, memorandum explicativ la propunere în care spunem că trebuie să fie luate în considerare în mod special grupurile vulnerabile care au fost uh, identificate în acest memorandum la propunere. Also agree that particular attention has to be paid to these groups. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste observații. Vrea cineva să se refere la anumite aspecte referitoare la minorități, un grup, mai multe grupuri, SEP. Da, sigur. Și întâi de toate mulțumesc colegilor pentru comentarii și pentru faptul că sprijinul pentru. Este corect să spunem că uh, abordarea aceasta a fost clar justificată. În ceea ce privește specific versus general, când vorbim despre drepturile minoritățile, evident, că putem, am putut să le introducem, am fi putut să le introducem în aviz, în mai multe locuri, dar Am înțeles care este ideea pentru a avea această listă. Pentru a avea o anumită listă, trebuie să iei în considerare uh, o, o serie de factori și impactul asupra diferitelor categorii de minorități. Lucru care este valabil pentru țări care se găsesc sau nu pe această listă, de aceea sugerăm că sistemul trebuie să fie adaptat la situații specifice și nu să avem liste cu caracter general care, fără îndoială că vor avea un impact asupra solicitării de azil. Acest punct a fost de altfel reflectat în comentariile făcute. În ceea ce privește amendamentul oral pentru adăugarea um, unor categorii suplimentare de minorități pe listă, sigur că procedurile ne permit să facem acest lucru, însă nu văd de ce raportul n-ar fi putut fi modificat pentru a lua acest lucru în considerare. N-a reieșit asta în discuțiile noastre și Sigur, sunt deschis să luăm în considerare acest lucru la vot din această după-amiază, dar vreau să subliniez că asta nu trebuie să se întâmple pentru a... Și... nega faptul că noi, ca și comisie, nu considerăm că această listă ar trebui să fie susținută de noi sau că ar trebui să propună comisia o astfel de listă fără uh, Uh, a lua în considerare mult, mult mai profund și mai în detaliu unele dintre aspectele menționate de noi aici. Mulțumesc pentru această intervenție. Uh, o să votăm la ora 3 despre acest uh, raport. Trecem la următorul punct. După următorul punct, la fără 12 un fără un sfert o să avem un oaspete. Uh, vom discuta despre consensul european privind dezvoltarea, așa că vă rog să rămâneți la această discuție. Trecem la punctul 8, drepturile omului și migrarea în țări terțe. Asta are legătură cu punctul anterior, evident. Comisia responsabilă pe fond este AFET, prin subcomisia sa pentru drepturile omului. Raportoarea noastră, doamna Marina Albiol, a elaborat proiectul de aviz. O să votăm în această după-amiază. Ați primit amendamentele de compromis pentru votul din această după-amiază, pe care poate ar fi bine să-l analizați și dau cuvântul doamnei Marina Albiol în calitate de raportor pentru aviz. Mulțumesc! În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor pentru implicare, mulțumesc și secretariatului. Adevărul este că am primit o mare cantitate de amendamente la acest uh, aviz. Există amendamente și unele dintre ele îmbunătățesc uh, avizul, cum ar fi amendamentul privind Uh, folosirea bugetului pentru cooperare, lupta împotriva traficului mafiei, atenția acordată copiilor, accesul la servicii medicale și școlare. Acestea sunt amendamente care, așa cum spuneam, îmbunătățesc avizul. Însă, adevărul că eu am vrut să am un aviz care să nu rămână la nivel superficial și să vină cu o abordare critică la adresa acestui subiect. Însă se pare că e destul de dificil să ne asumăm responsabilitatea noastră ca Uniune față de drepturile omului și migrarea în statele terțe. E dificil să ajungi la un compromis când uh, din patru aliniate socialiștii propun să eliminăm patru uh, nu putem să nu spunem că drepturile omului sunt încărcate în Uniunea Europeană în cazul migranților din statele terțe, uh, în centrele de detenție. Nu putem spune că migranții sunt frecvent victimele deportărilor ilegale, uneori se cere să facem rapoarte închizând ochii la realitatea și la situația pe care o traversăm. Nu dorim să abordăm efectele negative ale multinaționalelor și politicii comerciale ale UE în statele terțe, cum ar fi exploatarea resurselor umane și naturale și cum aceste lucruri au sărăcit țările și au forțat pe milioane de oameni să migreze, nu vrem să ne asumăm că am folosit fonduri de cooperare pentru a impune politici migratorii comerciale și economice, și nici nu vrem să introducem în acest aviz legătura dintre operațiunile militare ale statelor membre în state terțe cu încălcarea drepturilor omului și migrația. În special grav, mi se pare că dorim să eliminăm menționarea faptului că n-ar trebui să existe acorduri de migrare cu state terțe, a căror guvernuri încalcă drepturile omului. Mi se pare că e un minim pe care ar trebui să-l cerem din comisia noastră, având în vedere că Uniunea are acorduri de migrare cu Turcia, cu Maroc uh, și Amnesty International uh, raportează în fiecare an că acolo se încalcă drepturile omului. E un minim pe care îl putem cere, să se rupă acordurile cu țări care încalcă drepturile omului. Înțeleg că multe dintre amendamente nu aveau un alt uh, amendament decât de a vida de conținut avizul mm, în totalitate în contradicție cu ceea ce, ce am cerut în calitate de raportor. Sper că cele două amendamente de compromis propuse vor merge mai departe. Există un compromis general care include drepturile omului, semnalarea cauzelor economice, politice, sociale și de mediu ale migrației, protecția grupurilor vulnerabile sau că se include chestiunea migrației în dialogul cu statele terțe și există un alt compromis referitor la datoria statelor terțe care nu propune eliminarea acestei datorii, ceea ce din GUE ar fi ceea ce ar permite acestor țări să iasă din sărăcie, dar propunem măcar restructurarea acestei datorii externe. Aceasta ar fi propunerea de compromis, având în vedere amendamentele prezentate. Cam atâta și mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc! Avem acum raportorii din umbră, începând cu doamna Teresa Jimenez. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc doamnei Albiol pentru explicațiile pe care ni le-a dat cu privire la acest aviz și cu privire la amendamente. În martie am avut o reuniune liberă în care am spus că nu sunt de acord cu abordarea dată de raportoare uh, acestui document și astăzi aici am auzit-o spunând că nu s-a făcut asta, nu s-a făcut aia altă, n-am făcut ce trebuia să facem. Se pare că în Parlament, din DEVE, din LIBE, uh, nu s-a făcut absolut nimic pentru a îmbunătăți situația migranților. Noi avem la aceeași sensibilitate și aceeași dorință de a îmbunătăți lucrurile ca oricine altcineva, dar nu înțeleg din start ce înseamnă toate aceste acuzații. Eu cred că accentul pus de doamna raportoare nu e deloc unul constructiv, după părerea noastră, și se axează foarte mult pe situația refugiaților în Europa. E un subiect la care suntem cu toții sensibili, suntem cu toții sensibili față de criza umanitară, criza refugiaților. M-am întâlnit cu primarul din Lesbos, de exemplu, este un oraș care a suferit, ca și Lampedusa, foarte mult și ne-au spus că trebuie să găsim o soluție la aceste probleme în țările de tranzit sau înainte, spuneau ei, pentru că atunci când acești oameni ajung acolo, aceste femei, aceste copii care au traversat un infern, unii dintre ei mor, trebuie să evităm această situație. Și aceasta este o ocazie bună, nu doar să vorbim despre ceea ce facem aici, pentru că avem uh, un raport liber, de exemplu, la migrație pentru a face asta. Titlul uh, aici este despre drepturile omului în țările de origine și mm, de aceea nu suntem de acord cu ce se spune în acest raport. Accentul se pune prea mult pe ce se întâmplă odată ce ajung în Europa acești oameni și nu înainte, la munte. Noi am prezentat 11 amendamente cu grupul nostru și insistăm ca unele dintre ele măcar să fie luate în considerare. În loc să reflectăm situația migrației uh, în Europa, care este importantă, în amendamentul 8 cer ca țările de origine să îmbunătățească drepturile omului și politica vizelor. Cred că trebuie să facem mult mai multe eforturi aici, înainte să intrăm în alte aspecte. Avem amendamentul 10 în care subliniem că este important să rezolvăm uh, trafic, problema traficului de ființe umane, să uh, tăiem canalele în care se, prin care se transferă banii în acest gen de operațiuni ilegale. Am vorbit despre impactul pozitiv pe care companiile pot să-l aibă în țările de origine, în amendamentul 4, și uh, apoi ne-am referit și la sectorul privat pentru dezvoltare. Este clar că există abuzuri, este clar că există lucruri care mm, sunt, mm, mm, nu sunt bune, dar există și lucruri pozitive de exemplu, locuri de muncă, uh, să ne asigurăm că bogăția nu iese din aceste țări. În amendamentul 11 cer Serviciului de Acțiune Externă să promoveze avantajele educației pentru copiile din țările terțe și să faciliteze un schimb de bune practici cu aceste țări cum ar fi promovarea formării pentru lucrători, uh, asistența umanitară, autoritățile de poliție. Apoi avem amendamentul 9, în care vorbesc despre cum să îmbunătățim evaluarea individuală a migranților în taberele de refugiați, cunoscând nevoile lor individuale și de protecție, mai ales pentru copii, persoane cu dizabilități și femei. Toate aceste lucruri se regăsesc într-o directivă din mandatul anterior referitor la sprijinul, dreptul și protecția victimelor acestor operații, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. Uh, mulțumesc raportoarei pentru faptul că multe dintre amendamentele noastre au fost luate în considerare și că am ajuns la o bună soluție de compromis, compromisul 1. Mulțumesc! Mulțumesc! Pedro Silva Pereira acum. eu cred că este... Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că acest aviz tratează un subiect foarte important și sunt convins și de faptul că soluțiile de compromis la care am ajuns și modificările pe care grupurile politice le pot produce prin amendamente vor constitui o contribuție importantă a Comisiei DEVE la raportul Comisiei uh, competente de fond. Eu cred că ă, în mare parte, în elementele esențiale, reprezentanții grupurilor politice sunt ă, în consens. Mai ales la grupul S și D am putut să constat că atmosfera este una constructivă. Coerența actului politic ar trebui să devină evidentă și este o bună ocazie să stimulăm instrumentele de dezvoltare durabilă și în felul acesta să consolidăm și abordarea orientată spre respectarea drepturilor fundamentale. De asemenea, să avem în vedere aspectele politice vis-a-vis -vis de fenomenul migrației sunt uh, de aceeași părere ca doamna Albiol în evaluarea lucrurilor, dar găsesc că uh, este puțin ciudat că sunt percepute mai intens divergențele dintre grupurile politice, deși în timpul elaborării avizului nu a avut loc nicio întâlnire cu raportorii din umbră. Din fericire există aceste ședințe ale comisiei, pentru că o întâlnire cu raportorii din umbră ar fi putut să apropie pozițiile raportorilor din umbră. Raportoarea s-a grăbit, poate, sigur, și termenele au fost foarte strânse, dar acum Trebuie să spun că acest proiect de aviz ne-a fost adus la cunoștință vineri după amiază și am avut posibilitatea până luni să înaintăm propunerile de amendament. Raportoarea deplânge faptul că există puncte de vedere divergente fără să se fi întâlnit cu raportorii din umbră sau fără să le acorde răgazul necesar pentru a putea apropia pozițiile. Această atitudine mi se pare a fi una inadecvată și doresc să insist asupra ideii că grupul SID nu are niciun fel de dificultăți în a arăta uh, cu degetul asupra lacunelor care există în politica vis-a-vis -vis de migrație. Nu despre asta este vorba, ci despre faptul că acest aviz uh, se uh, concentrează pe un anume subiect tratează uh, aspectele legate de respectarea drepturilor omului în cazul migranților care ajung în state terțe. Acesta este subiectul asupra căruia trebuie să ne concentrăm, deci nu are niciun rost să uh, vorbim despre uh, drepturile omului uh, în cazul migranților care ajung în Uniunea Europeană. Deci, nu, uh, aceasta este o problemă pentru politica internă din Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de fenomenul migrației. Eu cred că trebuie să respectăm până la urmă subiectul uh, raportului din Comisia AFET și să analizăm situația migranților din state terțe. Aș mai atrage atenția și asupra faptului că grupul social-democrat susține propunerile dumneavoastră și ne bucurăm că uh, raportoarea dorește să preia o serie întreagă din amendamentele înaintate de noi. În felul acesta cred că putem aduce o completare fericită a vizului care urmează să fie adoptat în această după-amiază. Alte grupuri politice au făcut mai puține propuneri, deci uh, poate că ar fi fost și dis dispuse să găsească soluții de compromis împreună cu raportoarea. Sperăm acum că poziția noastră constructivă va avea câștig de cauză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Raportoarea din partea Comisiei pentru Drepturile Omului, doamna Vergia, ni s-a alăturat între timp, dar voi da cuvântul și Uh, altor vorbitori înainte. Domnul Charles Gărenț, doriți să interveniți acum sau uh, doamna Vergia, care tocmai a intrat în sală, ar fi dorit să asculte și alte puncte de vedere? Bun. Doamna Vergia, dacă doriți să interveniți acum, vă rog să o faceți. Îmi cer scuze că am venit cu întârziere, dar uh, trebuia tocmai să uh, analizez amendamentele pentru raportul meu din Comisia pentru Drepturile Omului. Sunt de asemenea membru titular al Comisiei Libe în care uh, discutăm subiecte care sunt înrudite cu acest aviz. Am ascultat intervenția colegului nostru social-democrat, dar raportoarea dumneavoastră, Marina Albiol, a part- participat și la uh, întâlnirea subcomisiei DROA. Cunosc uh, propunerea uh, de aviz și propunerile de amendamente compromis. Uh, pentru mine este o provocare să lucrez la acest raport. Nu își propune să fie o repetare a unui raport care a fost adoptat săptămâna trecută în plenară, în uh, subcomisia uh, DROA. Uh, așteptăm raportul care urmează să fie votat în Comisia AFET privind situația migranților care ajung în state terțe. Trebuie să privim lucrurile într-un context global și trebuie să ne concentrăm, sigur, pe punctul de vedere al europenilor, dar să vedem care este realitatea fenomenului migrației per ansamblu și trebuie să vedem cum este privită problema drepturilor omului în cazul migranților care ajung în state terțe, în uh, exteriorul Uniunii Europene. Și cum putem noi să îmbunătățim situația din perspectiva noastră. În Comisia DROA avem uh, aproximativ uh, 300 de amendamente care au fost înaintate este o provocare, dar am avut o discuție destul de constructivă în această dimineață împreună cu raportorii din umbră, pentru că toți suntem însuflețiți de aceeași idee de a ajunge la un consens cât mai larg și eh, mă bucur că și Comisia DV eh, poate să își eh, adopte amendamentele în timp util, deci înainte uh, de eh, a ajunge noi la amendamentele de compromis, pentru că în felul acesta putem integra până la urmă propunerea Comisiei DEVE în eh, documentul nostru și cred că și aici este nevoie de o bază comună care ar putea fi esențială, pentru că este important să rămânem concentrați pe asistența pentru dezvoltare. Aceasta este provocarea noastră și trebuie să fim din acest punct de vedere uh, precauți. Deci, asta este ceea ce pot să vă spun în legătură cu uh, starea uh, mea de spirit dar rămân deschisă față de posibilitățile de a conlucra cu dumneavoastră, pentru că lucrurile sunt legate între ele și politica pentru dezvoltare este esențială în acest domeniu. Trebuie, să știm că în acest raport este vorba despre o provocare, modul în care drepturile omului sunt respectate în cazul migranților, ce poate să facă politica pentru dezvoltare din acest punct de vedere, pentru că este vorba despre țări care trebuie să integreze această preocupare vis-a-vis -vis de drepturile omului, vis-a-vis -vis de prevederile Convenției de la Geneva, respectării dreptului la azil și din acest punct de vedere, cred că există în linii mari un uh, consens în uh, Comisia Droar. Asta este ceea ce pot spune, doamna președintă. Mulțumesc. Comisia și Consiliul, sigur că mm, sunt uh, invitate de noi să aibă o soluție globală vis-a-vis de eh, politica migrației și nu trebuie să vină din acest punct de vedere propuneri diferite sau divergențe din partea diverselor comisii ale Parlamentului. Îi dau cuvântul acum lui Charles Cărenț. Mulțumesc uh, și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna Verșea pentru că ne-ați prezentat această propunere. Ne preocupă, sigur, postura și credibilitatea Uniunii Europene uh, vis-a-vis -vis de această problemă, pentru că uh, sigur că ne dorim cu toții ca să existe un respect general pentru convențiile la care suntem parte și Sigur că trebuie să existe o dezbatere deschisă și e, senină pe această temă. Dar există, din acest punct de vedere, poate și o atitudine care ne îngreunează sarcina. În cazul acesta, noi trebuie să elaborăm un aviz pentru o altă comisie care este responsabilă în fond și aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu aliniatul 8, în legătură cu care dorim să înaintăm uh, un amendament. Este vorba despre uh, anularea unor datorii. Bun în cazul unei datorii uh, este cineva care uh, acordă un credit, cineva care își asumă responsabilități de a-l achita. Iar aici, în aliniatul 8, Înțeleg că uh, există o lipsă de responsabilitate față de cei care au împrumutat bani și aici, într-un fel, nu faci atunci decât să-ți ipotechezi până la urmă uh, țara. Deci anularea datoriei uh, poate fi acceptată uh, atunci când sunt operate anumite modificări de condiționare. Pentru că instituțiile internaționale creditoare pot să spună, da, putem fi de acord să renunțăm la banii pe care i-am împrumutat urmă țării X în curs de dezvoltare. Dar această creanță ar trebui să fie transformată într-o ă, datorie până la urmă ă, care să fie ă, recompensată pe plan uh, local. Să uh, ajungă până la urmă banii în uh, sectoare sociale de bază, sănătate sau uh, altele. În felul acesta noi responsabilizăm aceste țări uh, prin gestul pe care îl facem de a anula datoria, le obligăm ca pe plan local să facă investiții în uh, domeniul social. Aceasta ar putea fi o formulă de responsabilizare și aș spune că în felul acesta putem să uh, consolidăm politica noastră de dezvoltare durabilă. Dacă uh, Comisia uh, este de acord să abordeze problema în acest sens, să accepte propunerea, să avem un raport specific pe această temă. Deci, dacă pot pleca de la faptul că va exista o largă majoritate în favoarea acestei poziții, aș fi dispus să propun un vot pozitiv pentru această prevedere. Mulțumesc. Hedi Hautala. Mulțumesc foarte mult. Cred că de asemenea colegan nostru Silva Pereira și doamna Vergia ne a orientat foarte bine recomandându-ne să rămânem la subiectul acestui aviz, drepturile omului în cazul migranților care ajung în state terțe. Și acest lucru este foarte important pentru politica noastră, deci sunt de acord cu cele expuse de uh, aceste două vorbitoare și de domnul uh, Charles Goerens, nu putem integra în acest aviz tot ceea ce este legat de migrație și uh, voi uh, analiza uh, acum dacă toate elementele care sunt importante pentru noi sunt cuprinse în această propunere de aviz, inclusiv în ce privește drepturile grupurilor marginalizate, de asemenea probleme legate de uh, rutele pe care le aleg migranții în deplasarea lor, dar cred că prima frază este puțin imperativă, solicită anularea uh, datoriilor pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Eu nu cred că uh, este până la urmă, prin uh, propunerea care se face, o soluție foarte elegantă pentru a găsi Uh, o soluție de uh, compromis. Dar, în linii generale, putem fi de acord cu această propunere de aviz. Domnul uh, Doru Frunzulica. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, aș dori să insist asupra unor idei. Eh, și sper ca raportoarea să țină seama de ele în eh, soluțiile de compromis pe care le propune și anume că politica de dezvoltare a Uniunii Europene trebuie să se concentreze în mod special asupra eradicării sărăciei. În al doilea rând, cred că Dezvoltarea și asistența pentru dezvoltare trebuie să se adreseze și uh, cauzelor migrației politice, economice și sociale. Și aș dori să insist asupra faptului că programele de dezvoltare pentru asistență să nu uh, fie folosite în alte scopuri, pentru că uh, există această relație între dezvoltare și migrație dar dezvoltarea uh, uh, poate până la urmă să uh, reducă migrația forțată, susținând până la urmă anumite evoluții, încercând să sprijine respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, dați-mi voie să fac și eu câteva observații în legătură cu aliniatul 8. Cred că abuzurile împotriva drepturilor omului uh, sunt uh, datorate în anumite țări și datorită uh, modului de guvernare din respectivele țări. Sunt regimuri brutale împotriva populației. Eu înțeleg care a fost ideea Uh, că uh, există um, probleme legate de drepturile sociale în uh, diverse state terțe, dar să, să ne gândim că există și organizații angajate în domeniul social care pot să acționeze foarte bine atunci când dispun de banii necesari pentru a o face. Pe de altă parte, există și organisme care uneori uh, uh, încearcă să strecoare banii în buzunarele proprii și din acest motiv uh, să nu ajungă la cei care au nevoie. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. În cazul acesta îi dau cuvântul uh, raportoarei doamna Albiol. Mulțumesc pentru toate intervențiile și pentru abordarea constructivă. Am și câteva comentarii. Cred că pentru toți este clar că nu avem cum aborda într-un aviz toate aspectele care țin de migrație, Evident, trebuie să încercăm să ne limităm în cadrul impus de titlu, drepturile omului și migrarea în țări terțe, și cred că este foarte clar că discrepanța se regăsește și în acest aviz și anume să vedem dacă trebuie sau nu să existe o criză cu privire la impactul politicilor UE în aceste state terțe din perspectiva migrației și a drepturilor omului. Aici este punctul de divergență între diferite poziții și cred că trebuie să spunem că multinaționalele, datoria externe, intervențiile militare, politica externă și politica UE în general au impact asupra situației din stările terțe. În urma discuției este clar că, deși pornim despre poziții diferite, am reușit să ajungem la niște soluții de compromis și că avizul poate merge mai departe. Mulțumesc de aceea pentru contribuții. În ceea ce privește chestiunea datoriei, care cred că a dat naștere la cele mai multe intervenții, vreau să mulțumesc pentru intervenția domnului Godes. Mi s-a părut una foarte bună. Este interesant că noi am putea lansa un aviz, o dezbatere în ceea ce privește chestiunea aceasta a uh, datoriei externe a țărilor terțe, e un subiect care ne interesează pe noi toți. În ceea ce privește avizul, nu știu ce marjă avem la dispoziție, însă nu știu dacă putem prezenta un amendament oral sau dacă putem modifica compromisul, dar e interesantă ideea de a lega de cheltuielile sociale sau restructurările să le legăm la cheltuielile sociale. Nu știu în ce măsură se poate face acest lucru, o să încercăm și încă o dată mulțumesc tuturor. Okay, thank you very much. And just say to colleagues... Mulțumesc foarte mult. Vom vota asupra acestui subiect, dar o întrebe doamna Vergia dacă dorește din nou să intervină. Nu, nu. În cazul acesta vă doresc mult succes. Înțeleg că aveți un număr mare de amendamente pe marginea acestui raport și înțeleg că astăzi aveți și o conferință de presă împreună cu alți colegi, cu Beatrix, în legătură cu violența sexuală în Chad. Și uh, comisia noastră este interesată să afle amănunte despre acest subiect. Uh, vorbit astăzi și despre problemele de gen în comisia noastră. Vă mulțumesc că vă ocupați de acest subiect și ne va face plăcere să colaborăm cu dumneavoastră în subcomisia pentru drepturile omului. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Bun, și trecem acum la punctul 9. O să avem niște oaspeți, un punct foarte important. Sper că și colegii vor rămâne. Punctul 9 în ce privește consensul european privind dezvoltare. E și un document în dosare, la punctul 9, găsiți un document din partea Institutului German pentru Dezvoltare, pe care îl vom discuta. Îl găsiți în dosarea dumneavoastră în dreptul punctului 9. Okay, colleagues, as I said, this is an extremely important... După cum vă spuneam, e ceva extrem de important pentru comisia noastră. Cred că am informat pe colegi la ședința trecută că în lumina obiectivelor de dezvoltare durabilă, Comisia Europeană afirma că vrea să actualizeze consensul european privind dezvoltarea. Mulți colegi nu erau în Parlament când s-a semnat consensul în decembrie 2005, semnat de Parlament, Consiliu și Comisie la nivel de președinți și apoi și de Serviciul European de Acțiune Externă. Ce era important, că era primul document care dădea un set de principii universale despre modul în care trebuie să funcționeze politica de cooperare în materie de dezvoltare, nu doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru alte țări. Ideea a fost să existe o conlucrare între statele membre și Uniunea Europeană pentru a avea acțiuni comune în unele țări, pentru a avea un impact maxim în ajutorul. Era un moment deosebit în 2005, cu mai bine de 10 ani în urmă. Am fost foarte ambițioși în 2005. Aveam campania de eradicare a sărăciei, a fost uh, summitul de la Gleneagle. Toată lumea promitea și promita cât o să aloce din uh, PIB. După 11 ani, numai patru state membre au ținut promisiunea. A fost crashul financiar, s-a schimbat uh, contextul politic mondial, au apărut o serie de conflicte și acum e o părere sau o viziune mai pesimistă despre lume decât în 2005. Comisia a anunțat că o să actualizeze consensul, să lanseze o consultare publică între Uh, mai și sfârșit de august și apoi să prezinte Consiliului și Parlamentului în noiembrie o nouă propunere privind consensul. Coordonatorii în această dimineață au căzut de acord ca sacina noastră va fi să influențăm uh, Comisia când uh, redactează noul consens, iar raportorii de la grupul socialist și de la PP, fiind un document foarte important, care va modela viitorul politicii în materie de dezvoltare. Mă bucur că e ceva făcut uh, cu puțin timp înainte, doamna Cristin Harchineș de la Institutul German. Ei au fost uh, oarecum pionieri în domeniu, au realizat un document și o să-i dau cuvântul să ne prezinte documentul. Cristin. Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați invitat în această discuție foarte importantă Dacă îmi permiteți de asemenea să participe într-o fază timpurie în această dezbatere, după cum a spus doamna președintă, discuția în legătură cu reforma consensului european privind dezvoltarea începe acum. Va fi o dezbatere foarte importantă pentru politica europeană în materie de dezvoltare, consensul revizuit, <clears throat> probabil va călăuzi politica europeană în următorii câțiva ani. Această politică în materie de dezvoltare parcurge în prezent o perioadă de tranziție pe plan intern în Uniunea Europeană. Avem diverse crize cu care ne confruntăm, cea economică, inegalitățile crescând între statele membre. În ele, între ele, populismul în ascensiune, criza refugiaților, nu doar probleme interne ale Uniunii Europene, au efect și asupra modului în care e percepută Uniunea Europeană de către țările partener, și au efect și asupra credibilității și legitimității cooperării europene în materie de dezvoltare. În același timp, în paralel cu aceste discuții domestice, avem diverse provocări și probleme globale, contextul mondial se schimbă, efectele schimbărilor climatice, pierderea de biodiversitate, inegalități crescânde, rate tot mai mari de sărăcie în țările în curs de dezvoltare. Se reduce spațiul politic în multe țări în curs de dezvoltare și, desigur, instabilitate crescândă, fragilitate nu doar în vecinătatea imediată a Uniunii Europene, ci și dincolo. În acest context de probleme interne ale Uniunii Europene și schimbări pe plan global, ca în și lunile următoare o să discutăm împreună cu Comisia, Serviciul de Acțiune Externă și statele membre, care e rolul politicii de dezvoltare în setul mai larg de relații externe. Subiecte de discuție, ce poate să facă politica de dezvoltare pentru a rezolva aceste probleme și a contribui la dezvoltarea globală durabilă și politica aceasta cum să conlucreze mai strâns cu alte domenii pentru a sprijini durabilitatea, comerț, ajutor umanitar și alte. Cred că, de fapt, calendarul pentru această discuție de revizuire a consensului e foarte bun, dă șansa de a arăta nu doar cetățenilor europeni, ci și partenerilor din afară că, în ciuda acestor <clears throat> probleme din Uniunea Europeană, Există un angajament ferm din partea diversilor actori în continuare să consolideze cooperarea să lucreze mai strâns uh, unii cu alții. O primă întrebare. Ce a făcut consensul acesta european privind dezvoltarea semnat în 2004-2005 la ce s-a contribuit? Pentru prima dată au existat viziuni și orientări comune pentru politica în materie de dezvoltare și statele membre a mărit vizibilitatea politicii europene de dezvoltare și a vegheat ca aceasta să fie mai mult decât suma statelor membre și a instituțiilor europene, a influențat discuții legate de cadrul financiar multianual, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare din 2007, a modelat sau ajutat la modelarea politicilor din noile state membre și a jucat un rol important în ce privește influența Uniunii Europene în discuțiile internaționale cu privire la eficacitatea ajutoarelor. Dar e clar că din ultimii câțiva ani, documentele din 2005 și în ultimii câțiva ani și-a pierdut din relevanță. În a doua parte a consensului unde se discută care e politica instituției europene care s-a schimbat cu agenda pentru schimbare. Consensul european a fost ancorat în discuțiile legate de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și nevoia clară de viziuni revizuite. Noul consens trebuie să fie o declarație politică puternică, o viziune strategică pentru politica europeană în materie de dezvoltare dar să fie un document relativ concis care să sublineze principii și priorități pentru politica europeană și să nu intrăm prea mult amănuntă. În următoarele 5 sau 6 minute o să mă refer la patru aspecte pe care colegii de la Institutul German și cu mine le considerăm ca fiind deosebit de importante și ar putea să figureze în dezbatere. În primul rând, Cred că e foarte clar că agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă convenită în septembrie anul trecut trebuie să fie o referință cheie, un cadru cheie de referință, agenda schimbării definește două priorități pentru politica de dezvoltare a instituțiilor europene, guvernanța democratică și creșterea inclusivă și durabilă. Acestea sunt puncte de pornire foarte bune pentru dezbatere dar în lumina agendei 2030 și acordurilor climatice la care s-a ajuns în decembrie anul trecut la Paris, problemele globale, schimbările climatice au câștigat o și mai mare relevanță pentru acest consens. E nevoie de extinderea obiectivelor din politica europeană în materie de dezvoltare, să se sublinieze mai mult provocările globale, schimbări climatice, durabilitate. Acesta ar fi primul punct. Al doilea se leagă de cooperarea cu țările de dezvoltare mai bogate, cele cu venituri medii, care acum are 104 țări, care reprezintă cam 30% din PIB-ul global, dar mai au și mai mult de jumătate în populația săracă și contribuie tot mai mult la emisiile de CO2. Nu sunt un grup omogen, din potriva, sunt țări foarte diverse cele cu venituri medii, dar e clar că sunt foarte relevante ca parteneri pentru a rezolva problemele globale și a lucra cu țările respective. Comisia Europeană și-a schimbat politicile în ce privește relațiile cu țările cu venituri medii. Agenda pentru schimbare a introdus principiul diferențierii și în cadrul financiar multianual curent, ajutorul pentru țările cu venituri mai mari s-a redus sau a fost eliminat cu totul. În Uniunea Europeană are loc o discuție asemănătoare și în diverse state membre și statele membre își redefinesc relațiile cu țările cu venituri medii. Dezbaterile legate de consens vin la momentul potrivit pentru a încuraja edificarea unui consens și unei păreri comune între instituții și statele membre cum să trateze cu aceste țări și să încurajeze strategii complementare. După părerea mea, dezbaterile prin cooperarea cu țările cu venitul medii până acum au fost cam defensive. S-au concentrat pe chestiuni legate de locul, modul sau momentul în care să se reducă ajutorul pentru dezvoltare. Dar chestiunea fundamentală este cum să ne implicăm cu aceste țări în ce privește dezvoltarea durabilă globală, dacă ajutorul pentru dezvoltare nu mai joacă un rol atât de important în cooperarea cu ele cum poate Uniunea Europeană să creeze pachete de cooperare care să dea dezvoltare, comerț, uh, schimbări climatice, care de fapt să ajute țările să se implice alături de Uniunea Europeană. Și Agenda 2030 dă o referință importantă pentru cooperarea cu aceste țări. Dacă Europa tratează cu seriozitate implementarea Agendei 2030 în politicile sale externe, aceste țări vor fi parteneri cheie pentru cooperare. Al treilea punct se leagă de cooperarea Uniunii Europene cu țările fragile, care vor figura în discuțiile legate de consens. Fragilitatea statelor e mult mai importantă acum decât în 2005, când s-a dezbătut consensul. Predicțiile prezic, spune vorbitoarea, că aceste țări fragile și afectate de conflicte vor fi mai numeroase. Deci rolul ajutorului pentru dezvoltare pentru a contracara fragilitatea statelor și a contribui la prevenția conflictelor și la o stabilitate pe termen mai îndelungat vor fi cheie în uh, conturarea consensului. Un subiect important în acest sens ar fi cum să asigurăm că Uniunea Europeană nu utilizează ajutorul pentru a sprijini Securitatea și stabilitatea pe termen scurt și pe termen îndelungat și un caracter inclusiv al instituțiilor. Pare să fie o presiune puternică ca ajutorul european să se mai mult pentru probleme pe termen scurt legate de securitate și mai multe reforme în sectorul securității în lumina deteriorării situației de securitate în multe țări, nu doar în vecinătate. E ceva important și e o îngrijorare reală în același timp sprijinul pentru reforme în securitate ar trebui să meargă în mână cu sprijinul pentru instituții și guvernanță democratică pentru a se asigura că Uniunea Europeană sprijină stabilitatea pe termen îndelungat și nu doar pe termen scurt. O altă discuție importantă în legătură cu cooperarea cu statele fragile va fi probabil în jurul chestiunii relației dintre ajutorul pentru dezvoltare și cel umanitar, consensul umanitar din 2008, revizuirea Consensului European privind dezvoltarea, de acum ar trebui să ne asigure că există coerența și cu celălalt consens. Al patrulea și ultim punct se leagă de chestiuni de coerență de politică. Un alt aspect important acest element să fie ancorat în consensul mai larg care contribuie la promovarea prioritară pe agenda europeană, iar un învățământ cheie din discuție este că politica de dezvoltare poate să facă puțin pentru a promova agenda coerenței, dacă alte domenii de dezvoltare nu se implică și ele în aceste domenii. Cam cu o săptămână în urmă, cred că miercuri, săptămâna trecută, am discutat cu doamna înalt reprezentant, vicepreședinta Comisiei Mogherini, privind strategia globală pentru politica externă și de securitate și în discursul doamnei Mogherini s-a subliniat nevoia ca noua strategie globală să fie cu adevărat globală și să definească priorități nu doar pentru politica de securitate și externă, ci pentru acțiunea externă mai largă, inclusiv politica de dezvoltare. E important ca la nivel de comisie să aduceți argumente că dezvoltarea, durabilitatea devin priorități cheie pentru acțiunile externe europene în general și contribuie la strategia globală, ceea ce ar facilita apoi să se lucreze și în ce privește chestiuni de coerență. Formulată altfel, ar fi mai ușor să se promoveze coerența de politică pentru dezvoltare durabilă dacă ar fi ancorată în strategia globală și nu doar prin consensul european. Alte două sau trei observații în încheiere. După cum am spus la început, dezbaterea legată de consens va fi extrem de importantă pentru că va modela probabil viitorul acțiunilor externe, mai ales politica de dezvoltare europeană pentru anii următori și va avea o influență puternică asupra discuțiilor legate de reforme în instrumentele financiare și următorul cadru financiar multianual după 2020, fiind ocazia de a da arăta direcția relațiilor Europene cu țările ACP în discuție în prezent și în această privință va fi important să vedem cum se organizează acest proces dincolo de procedurile obișnuite. E important să identificăm <clears throat> parteneri din Africa, America Latină și Asia să ne spună ce se așteaptă de fapt de la politica europeană în materie de dezvoltare și cum consideră că aceasta ar putea să modeleze sau să le fie utilă în viitor. La Institutul German pentru Dezvoltare și împreună cu partenerii din Think tank European așteptăm cu interes această discuție și ne-ar interesa să ne angajăm cu dumneavoastră pe mai departe în aceste dezbateri. Mulțumesc pentru aceste prime idei despre ce ar trebui să fie acest consens. Mai întâi, domnul Gavoza la PP, mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc vorbitoarei pentru această contribuție. După cum a arătat, actualul consens a reflectat uh, Obiectivele de dezvoltare globale acum ar trebui să reflecte agenda de dezvoltare în orizontului 2030. Obiectivele care introduc și pacea și justiția și guvernanța durabilă sunt dintre cele mai interesante. Trebuie să fie o chestiune cheie de care să se țină cont și să reflecte noul consens european. Oarecum, când ne uităm la ce spune Institutul German în ce privește abordarea holistă a conceptului de securitate globală când discutăm și de chestiunea guvernanței democratice. E ceva care corespunde întru totul acestui gen de reflexii pe care le avem și din partea PP. Cred că în acest sens, aceste aspecte sunt cele pe care am dorit comisia să le aibă în vedere, să țină cont de ele, să le reflecte în noul consens, care desigur că va cuprinde diverse alte subiecte și cele de finanțare pentru implementare, obiectivelor de dezvoltare durabilă, SDG 16 și obiectivele incluse acolo și, desigur, afectează și prioritățile noastre și definiția acestora și cum le interpretăm și vom discuta cu reprezentantul OCDE puțin mai târziu. Cred că toate aceste chestiuni ar trebui să fie deschise și reflectate în noul consens. Chestiunea caracterului inclusiv al instituțiilor, mai ales când vă referiți la abordarea pe termen delungat, nu doar pentru a rezolva probleme pe termen scurt de securitate, și deci, abordarea pe termen de lungat și considerăm că aceste priorități de dezvoltare și cooperare le dau instituțiilor uh, acest caracter mai deschis, mai inclusiv, o chestiune cheie pentru a avea dezvoltarea durabilă. Sunt doar câteva dintre punctele pe care doream să le subliniez acest prim schimb de păreri în legătură cu noul consens și vom aprofunda discuția pe măsură ce pregătim raportul și ne implicăm și în pregătirea noului document. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim, doamne Agneș, pentru că ne-a prezentat uh, această analiză extrem de interesantă. axându-se pe aspectele esențiale. Mă întreb ce se întâmplă dacă nu vom reuși să cădem de acord cu Comisia și Consiliul cu privire la consensul necesar pentru dezvoltare. Răspunsul este clar, nimic. A doua întrebare. Ce se întâmplă dacă ajungem la o concluzie comună? Răspunsul este de asemenea nimic, cu condiția să luăm în serios ce se regăsește în acest document. În prima concluzie de tras din aplicarea Consensului European pentru Dezvoltare 2005, prima concluzie ar fi că subiectul nu a fost luat în serios. Nu avem posibilitatea să ne întreținem cu Consiliul. Consiliul este tot timpul absent, prin urmare există un actor care lipsește de la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord. E acolo o vreme, dar când ajungem la final, dispare. Cred că avem dovada la Addis Abeba, unde n-am fost capabili să respectăm un principiu elementar pe care am convenit și anume finanțarea de 0,7% din PIB pentru politica de cooperare pentru dezvoltare. Ne putem gândi la un nou consens european, stipulând că dacă la finele a 15 ani nu reușim să realizăm ceea ce ne-am promis în 2015, atunci în 2030, cu 1-2 ani mai repede, poate cădem de acord asupra unei noi date limită pentru obiectivele pe care nu le-am realizat până acum. Cred că există un exercițiu de credibilitate din partea celor trei instituții. Cred că metoda este esențială. Implementarea, am auzit foarte bine din partea lui Stir, foarte clar, se face prin dorința de a pune lucrurile în practică, concret și mecanismele necesare pentru a controla implementarea, mecanisme pe care nu le avem. Prin urmare, un prim obiectiv în cadrul acestor negocieri este să spunem, dacă reușim să cădem de acord asupra unor aspecte, să spunem ce nu trebuie făcut și ce trebuie făcut și să facem ceea ce spunem că trebuie făcut, controlând dacă ce am promis se și realizează. Lista eșecurilor ultimului consens european pentru dezvoltare e una lungă. În al doilea rând, cred că ce trebuie făcut este să fim mai responsabili, mai determinați, mai coerenți, mai inovatori și mai incisivi și mai concreți în această abordare. Ați pus accentul pe un punct esențial care va fi supus multor întrebări și anume cum vom continua să aplicăm principiul diferențierii. Cred că am spus, după ce în prealabil am uh, ajuns la o constatare și anume că țările cu venit intermediar generează resurse pe care le pot aloca pentru dezvoltarea proprie. Ați spus că 50% din săraci sunt în țările fragilizate, deci restul 50% dintre săraci vor trăi în țările emergente, cele care deja s-au afirmat în țările în curs de industrializare sau toate aceste trei categorii împreună. Deci ce o să facem? Vom continua să împrumutăm bani și asistență publică pentru dezvoltare pentru a îmbunătăți situația țăracilor din țările emergente? Comisia a făcut o alegere foarte clară, sprijinită de Parlamentul nostru de altfel, și anume să renunțe la genul acesta de finanțare. Cum vom testa, prin urmare, responsabilizarea statelor emergente? Cum om să punem în practică aceste principii fără să trebuiască să uh, ne bazăm pe aceste fonduri care oricum lipsesc Avem uh, Trust Fund pentru Africa, dar modul în care îl finanțăm este o rușine. Am fost la valet, am făcut mari anunțuri și cred că 11-12% din finanțarea uh, a fost măsura în care a fost acoperite promisiunile de la Valeta către Africa. Stabilitatea instituțiilor pe termen lung, suntem de acord, dar cred că va trebui să mai ajutăm, să mai adăugăm dincolo de observațiile pe care le-am făcut referitoare la metoda de implementare, deci cred că trebuie să adăugăm și regionalizarea. Mi se pare absolut esențial înainte să abordăm subiectul migrației. Migrația este o caracteristică regională. 90% din săraci migrează în țările în curs de dezvoltare sau dezvoltate, în regiuni și structuri geografice clar delimitate și trebuie să găsim răspunsuri pentru a consolida eficacitatea și guvernanța și la nivel regional. Un ultim punct care mi se pare esențial și cred că va trebui să-l abordăm, de fapt sunt două puncte. Finanțare, ce ne veți recomanda pentru ca banii destinați combaterii sărăciei să nu fie puse la dispoziția celor care nu îi vor folosi în mod corespunzător, pentru că există totuși un astfel de război da, în, în, în rândul instituțiilor și chiar a Parlamentului cu privire la cum vom finanța lucrurile. Nici Comisia, nici statele membre n-au putut până să cadă de acord asupra unei diferențieri nete cu privire la ce va fi alocat luptei împotriva sărăciei. Dacă definiția se acceptă, atunci nu trebuie să finanțăm din acești bani altă politică ce va fi finanțată din noi resurse. Trebuie să definim finanțarea adițională din motive climatice. Un al doilea punct se referă la modul în care trebuie să finanțăm guvernanța în domeniul securității, pentru că discuția va fi dominată de un subiect care va exclipsa toate celelalte subiecte. De fiecare dată când va avea loc un atac terorist, tentația va fi foarte mare să finanțăm toate nevoile uh, care nu pot fi evitate în aceste țări în curs de dezvoltare, în special în ceea ce privește consolidarea strângerii de informații, consolidarea forțelor de ordine publică Vor fi toate acestea finanțate din bugetul pentru dezvoltare sau prevedem un buget suplimentar? De aceea eu aștept să avem o strategie extrem de clară, făcând un inventar al tuturor nevoilor și apoi să cerem statelor membre să ne spună dacă sunt gata să accepte să financeze aceste nevoi. Văd dorința statelor membre de a rămâne sclavele contribuției de 1% la bugetul Uniunii Europene, cu posibilitatea peste câțiva ani de a bugetiza fonduri europene pentru dezvoltare, dacă rămânem la această limită, tot bugetul european va fi supus unor probe dure, unor teste dure. Și mă, ter că, mă tem că politica pentru dezvoltare va avea de suferit. Deci trebuie să facem un a, inventar al nevoilor și trebuie să ne ocupăm și de credibilitatea și responsabilitatea statelor. Și ultima sugestie, ați fi de acord să vă faceți purtătorul de cuvânt al Parlamentului European pentru a transmite în exterior că singurul mijloc prin care ne putem asigura că angajamentele luate de statele membre sunt respectate și pot fi cuantificate ar fi să dăm Comisiei pentru Dezvoltare din Parlament puterea de a invita în fața Comisiei reprezentanți a instituțiilor europene care nu își vor ține promisiunile. Adică cei care vor spune ceva și apoi vor uh, acționa exact în sens opus. Trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu, toată lumea poate evita să-și facă uh, îndatoririle dacă nu trebuie să răspundă în fața nimănui. Deci dacă vrem să avem un consens european pentru dezvoltare, nu trebuie să transformăm totul într-o minciună colectivă partajată de trei instituții. A venit momentul adevărului. Știm ce, cum stau lucrurile cu consensurile europene pentru dezvoltarea anterioară și cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Marie Hoibuch. Mulțumesc foarte mult, doamna Hakeneș, că ați venit în comisia noastră și vă mulțumesc și pentru prezentarea făcută, că vă doriți, de fapt, ca acest consens să fie legat de eh, mai multă responsabilitate responsabilizare și obligații asumate de o mai mare coerență politică. Sigur, așa este și mai ales în ce privește politica agrară și comercială, când e vorba de interesele noastre, coerența adesea se fisurează. Dar în ce privește finanțarea, este nevoie de bani suplimentari sau din fondurile pentru dezvoltare, din uh, obiectivele pentru protecția mediului și din COP21 uh, putem uh, să ne alimentăm suficient cu resurse financiare. Pentru că, mai ales în statele mai labile, este o problemă de securitate care se află în centrul atenției. Iar dacă ar fi vorba de uh, nevoia de bani din uh, politica de dezvoltare, mă tem că uh, nu am mai putea construi și finanța multe din obiectivele noastre. Uh, dar uh, ce uh, ne dorim de fapt? Și dacă am stabilit ceea ce ne dorim, atunci trebuie să găsim și resursele financiare corespunzătoare pentru a ne realiza obiectivele. În acest uh, context este importantă și răspunderea sectorului privat, pentru că uh, Uh, trebuie să atragem sectorul privat dacă îi prezentăm și avantajele, dar uh, putem și să responsabilizăm sectorul privat când este vorba de atingerea și respectarea unor standarde sociale, unor standarde legate de protecția mediului și de drepturile omului pentru că și aceasta este o, o chestiune importantă. Acestea sunt observațiile mele și am și două întrebări specifice dacă consensul ar trebui să respecte principiile uh, pentru Uniunea Europeană și statele membre și, pe de altă parte, um, politica europeană de dezvoltare? Este prima întrebare și cea de-a doua întrebare este legată de codul um, comportamental uh, care este standard în Uniunea Europeană. Cum um, am putea să înnoim consensul din acest punct de vedere? Mulțumesc! Mulțumesc! Poate câteva comentarii din partea mea, după care o să cer și Comisia Europeană să spună câteva cuvinte. Sugestiile dumneavoastră sunt interesate, interesante. Sigur că am discutat și viitorul acordului de la Cotonou. Este clar că Trebuie să încercăm să cuplăm cumva aceste aspecte și sugestia dumneavoastră pare să meargă în direcția faptului că nu trebuie să avem relații uh, privilegiate cu unele țări și pe altele să le lăsăm în afară. Deci să nu avem o abordare discriminatorie. În cazul acordului Cotonou, pur și simplu spuneți că lucrurile trebuie să evolueze. Dacă aveți o poziție în acest sens, mi-ar plăcea să o dezvoltați un pic și să ne dați un exemplu concret de țări care au fost discriminate din punctul dumneavoastră de vedere, dacă aveți astfel de informații. Chestiunea securității este importantă. Trebuie să vedem cum uh, se potrivește politica de dezvoltare cu încercarea UE de a avea o politică externă mai vastă. Și în ceea ce privește țările cu venit mediu, încă o dată, ați spus că ar trebui să fie partea discuției. Este important să avem relații cu aceste țări. Simțiți că în Kenya această ajutor este mai puțin important decât cooperarea politică, accesul și alte forme de sprijin? Dacă ne axăm pe aceste țări cu venit mediu, nu riscăm să scăpăm din vedere subiectul sărăciei, pentru că obiectivele mileniului se refereau la reducerea sărăciei, pe când acum avem niște uh, obiective speciale, diferite, referitoare la mediu și așa mai departe. Deci cum credeți că trebuie să păstrăm uh, accentul pe sărăcie în consensul pentru dezvoltare? Credeți că este important? Mă uit să văd dacă departamentul de cercetare e reprezentat aici. Poate că ar trebui să luăm propunerea coordonatorilor privind cercetare referitoare la cum a funcționat consensul în practică. Eu aș vrea să știu ce s-a schimbat în 2005-2006 în politica de dezvoltare. Lucrurile la care am aspirat s-au concretizat? A crescut cooperarea între statele terțe, între statele membre? avem o mai mare coerență? Asta ar fi interesant. E bine să avem teorii despre dezvoltare, dar întrebarea este ce se întâmplă pe teren. Oamenii simt că a avut loc o schimbare? Avem mai puține proiecte dezvoltate până la jumătate care apoi sunt încheiate? Asta mi-ar plăcea să știu. Îi dau cuvântul lui Gaspar Fontini de la DigiDevco. Gaspar. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, mulțumesc pentru ocazia de a interveni, de a asculta această dezbatere extrem de consistentă chiar neobișnuită pentru noi și cred că asta trebuie să facem dacă vrem să ajungem la un nou consens, pentru că orice avem trebuie să fie rezultatul unei schimb de idei cu dumneavoastră și cu alți factori. Foarte scurt, aș vrea să mă refer la câteva aspecte pe care le consider utile pentru dezbatere. În primul rând, răspunsul la Agenda 2020 și ce facem pentru a actualiza consensul la, pentru dezvoltare. Să nu uităm că această actualizare a agendei este parte a răspunsului pe care UE îl dă agendei 2030. O parte importantă, dar nu este totalitatea acestei agende. Există o comunicare globală din partea Comisiei care va explica modul în care Uniunea Europeană va aborda aspectele interne și externe ale agendei 2030. Asta este foarte important pentru că este o agendă universală și trebuie să arătăm că ne ocupăm de asta și intern. Deci există multe aspecte cheie care trebuie să fie abordate pentru a ne asigura că ajungem la un consens. Trebuie să există consecvență și trebuie ca plachetul global să răspundă tuturor întrebărilor care nu vor fi neapărat toate reflectate în consensul european. În al doilea rând, când ne gândim la actualizarea consensului, în primul rând, vrem să luăm în considerare Agenda 2030. A, versiunea anterioară s-a bazat pe obiectivele mileniului, noua agenda are o, sense, o serie de noi elemente, dar acestea nu sunt schimburile schimbări aduse la nivelul arenei internaționale. Avem convenit sa de la Paris și alte conferințe care ar trebui să ne ajute să ajungem la un nou consens. În plus, trebuie să ne gândim la toate tendințele care au fost menționate aici și să încercăm să le implicăm. Unele sunt deja incluse în Agenda 2030, dar dacă vrem să fim relevanți în 2030, trebuie să includem în răspunsul nostru toate tendințele pe care le constatăm la nivel global și la nivel economiei globale. În al treilea aspect, vrem să facem acest lucru pe baza unor consultări extinse cu dumneavoastră, cu statele membre, cu societatea civilă, sectorul privat și vom lucra la asta și vom lansa un proces de consultare externă foarte curând lucrul acesta nu-l putem face izolați, ci trebuie să colaborăm cu dumneavoastră și trebuie să avem un proces de consultare extins. În ceea ce privește chestiunile menționate aici, pentru conținutul noului consens, sigur, e prea devreme să spunem care va fi forma finală, dar multe dintre chestiunile menționate aici vor fi importante în discuție. Pentru început, este clar că în Agenda 2030 există voința de a reuni chestiuni care țin de durabilitate și de eliminarea sărăciei. Deci trebuie să ne gândim la asta, la cum vom transmite aceste lucruri și trebuie să ajutăm alte țări, țări în dezvoltare, să-și îndeplinească obiectivele proprii în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor incluse în această agendă și să facă legătura între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile. Asta este un aspect cheie. S-a menționat de asemenea și faptul că geografia sărăciei este în schimbare. Știm că săracii se vor regăsi din ce în ce mai mult în țările afectate de conflicte, în țările fragilizate sau care nu se pot organiza. Acestea sunt categoriile care nu înregistrează progresele la nivelul obiectivelor mileniului. Trebuie să vedem cum ne axăm pe asta, legături cu politica de securitate, cu politicile umanitare, Însă credem, în calitate de UE, că suntem în propoziție mai bună decât alți parteneri să ne ocupăm de asta, pentru că pentru că avem informații din mai multe direcții. Apoi, avem și țări în dezvoltare care nu evoluează așa cum s-ar dori și unele dintre ele sunt incluse în cooperări bilaterale. Și cred că ar trebui să ne gândim ce fel de cooperare e utilă în cazul lor. Asta este un alt aspect la care trebuie să ne gândim. Și apoi, un alt aspect menționat aici important este cel al inegalităților, inclusiv inegalitățile de gen, care s-au regăsit în Agenda 2030, destul de generoși trebuie să ne gândim cum să introducem asta în consens. Și pentru a încheia această scurtă intervenție, cred că trebuie să ne gândim și la metodele de implementare. ODI este foarte importantă, ODA, uh, mai ales pentru anumite țări. Există niște angajamente care trebuie îndeplinite, dar implementarea agentei necesită mobilizarea altor surse de finanțare și la asta trebuie să ne gândim. Și, foarte important, uh, coerența politică politicilor. Trebuie să continuăm să ne gândim cum putem să ne asigurăm că politicile sunt coerente și cum putem reflecta acest angajament în mod operațional în consensul european. Mulțumesc! Mulțumesc, Caspar! Spuneau că Spuneați că există multe inițiative pe care Comisia și le propune în momentul în care va fi revizuit acest, această decizie. Va trebui să fim și noi informați ca să nu acționăm în paralel, deci încerc să Înțeleg pentru că până acum noi am încercat să ne gândim la o uh, reformare a ceea ce s-a decis. Cred că și coordonatorii noștri trebuie să știe exact ce își propune Comisia pentru viitor. Dar îi voi da cuvântul uh, din nou Cristinei. Domnul Gărenț, cred că ar trebui să uh, ascultăm și părerea reprezentanților Serviciului European de Acțiune Externă, pentru că există uh, un reprezentant uh, pentru acțiune externă și care colaborează cu Consiliul. Și acest uh, serviciu de acțiune externă nu a permis miniștrilor care în clipa de față dețin președinția să se exprime și în legătură cu această problemă. Deci, uh, eu cred că statele membre și Consiliul trebuie să permită reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă să se pronunțe, să vină în mijlocul nostru pentru că este o chestiune foarte importantă. Trebuie să identificăm uh, politicile noastre pe plan european din acest punct de vedere. Yeah, thanks, I think it's very curious. Da, uh, Într-adevăr, cred că este o înțelegere ciudată uh, ca miniștrii să poată să vină și să nu vorbească despre politica de dezvoltare, pentru că uh, președinția în vigoare în clipa de față conduce anumite uh, reuniuni, uh, inclusiv ale reprezentanților competenți din uh, statele membre. Deci Sigur, uh, miniștrii pot să vină să uh, vorbească despre ceea ce uh, doresc, dar până la urmă trebuie să poată să se pronunțe și statele membre. Dar să amânăm această dezbatere pentru altă zi și să-i dăm acum cuvântul din nou lui Cristin. Mulțumesc pentru aceste observații foarte interesante și vă răspunde la câteva dintre întrebările adresate și Poate că încep cu întrebările dumneavoastră în legătură cu statele care au un uh, PIB de nivel mediu sau uh, foarte uh, scăzut. Eu cred că aceste țări trebuie să fie neglijate și nu am vrut să spun că trebuie să ne concentrăm cooperarea cu statele care au un uh, venit mediu. Cred că este în continuare important să vedem și cum Statele Unite doresc să uh, își configureze angajamentul vis-a-vis -vis de uh, statele care au suferit uh, reduceri în asistența pentru dezvoltare și uh, să vedem care este volumul de uh, uh, asistență care trebuie acordat statelor cu nivel mediu sau chiar scăzut de dezvoltare. Iar în ce privește statele uh, din grupul ACP, este o discuție care se află în curs. Trebuie să ne întrebăm dacă este nevoie de o reformă fundamentală în relațiile cu aceste țări, pentru că uh, această reformă ar trebui să uh, țină seama și de aspectele care au fost foarte pozitive în uh, relațiile de până acum și care ar putea să constituie un model și pentru uh, alte regiuni ale lumii, iar Fondul European pentru Dezvoltare poate, din acest punct de vedere, să uh, fie exploatat. Iar în ce privește întrebarea uh, mai Holbuch în legătură cu rolul unei mai bune coordonări uh, pe plan european și al consensului european, Sigur că a existat și uh, un consens privind uh, programarea duală și demonstrează că există uh, un angajament din partea Uniunii Europene pentru o bună coordonare între diversi, între diversi actori implicați în aceste demersuri. Și poate o ultimă chestiune pentru a reveni la una dintre întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați adresat sunt de acord că această discuție este una foarte ambițioasă și uh, să ne întrebăm ce se întâmplă de fapt dacă Uniunea Europeană nu va ajunge să cadă de acord asupra unui consens. Cred că este o chestiune foarte importantă, dar sigur că există mari așteptări inclusiv din partea statelor partenere, că Uniunea Europeană va reuși să realizeze un acord foarte ambițios între diversele instituții. Este o chestiune de credibilitate și uh, sunt conștientă de faptul că această discuție va fi foarte dificilă, dar este foarte important ca această dezbatere să dea un semnal puternic că există un angajament uh, în ce privește stimularea cooperării pentru dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. A fost o primă dezbatere, dar urmează să avem încă multe uh, schimburi de vedere și cu Comisia și cu reprezentanții ai Serviciului de Acțiune Externă. Deci uh, ne-ați uh, dat câteva idei asupra cărora să medităm. Dați-mi voie să vă mai amintesc că vom începe cu o sesiune de vot în această după amiază și vă rog pe toți să aveți cartela de vot la dumneavoastră.